tranquille. Ok. Ok, vous avez. Est-ce que vous avez donné. La séance est reprise. Reluăm lucrările. Dragi colegi, vă invit să luați loc. Madame Grasle est-elle prête à rapporter? Doamna Grasle, sunteți gata să dați raportul? you have to knock. Mes chers collègues, Dragi colegi, Vă rog frumos, haideți să, în caz de nu vă deranjează, haideți să reluăm lucrările noastre. Doamna Gresle, sunteți gata să dați raportul, să ieșiți la raport? Madame la Présidente, vous avez la parole. Doamna președinte, vă rog, aveți cuvântul referitor la noile reguli ce s-ar aplica bugetului Uniunii Europene. Îmi Cer scuze, domnule președinte, m-ați surprins. Nici nu știam că era deja rândul meu. Așa că îmi cer scuze, spune domnul președinte. Bun, am să continui în germană. Revizuirea bugetară, raportul pe acesta l-am uh, terminat, însă cu ceva întârziere, este acum la traducere, am lucrat în limba engleză, așadar uh, proiectul uh, de raport este deja distribuit pe 18 ianuarie vom avea o dezbatere cu privire la... Pe 20 ianuarie vom avea o dezbatere cu privire la amendamente. Depunerea acestora uh, va fi până pe 18 ianuarie. Vor avea loc apoi trialoguri. Avem, uh, am primit două avize din partea AFET Dr. Elo uh, va face de asemenea un aviz și de asemenea control, Comisia de Control Bugetar, colegul nostru Tamaș Deutsch, are de asemenea un aviz. Am vorbit cu amândoi raportorii și am preluat ideile care meritau să fie preluate a început de asemenea grupul de lucru pentru pregătirea actelor delegate și Parlamentul s-a reunit pentru a discuta despre aspecte tehnice pe 17-18 octombrie. Grupul de lucru va continua cu activitatea după ce vom fi ajuns la un acord cu Consiliul cu privire la textul acestei, acestui raport. Revizuirea, sigur că trebuie să aibă loc pentru ca uh, să se facă o adaptare cu privire la Directiva 24 pe 2014 și 18 uh, din 2004. Statele membre au doi ani la dispoziție pentru a implementa aceste directive. Revizuirea trebuie să intre în vigoare la începutul 2016. Așadar, um, foarte importantă în această directivă este aplicarea contractelor atribuite. Deci vorbim aici despre contractele de concesiune. S-au introdus termene mai scurte, uh, transparență mai mare, mai multă flexibilitate și posibilitatea modificării retroactive a contractelor. Acesta este unul din, punctul, unul din punctele uh, în care se uh, desfășoară un control destul de sever, dar considerăm că lucrurile pot fi adaptate, mai ales dacă au loc licitații mari și există experiență în acest domeniu. Oricum există multe provocări în domeniu. Un obiectiv important al Comisiei este ca, pornind de la datele uh, existente deja, cu, privire la corupție, spălare de bani, fraude sau uh, fals în declarații, în ceea ce privește licitațiile, ei bine, toți cei care au făcut așa ceva să fie uh, salvați, să fie memorați într-o bază de date, astfel încât uh, să uh, există un semnal de alarmă atunci când uh, vor să acceseze fonduri ale Uniunii Europene. În felul acesta dorim să evităm ca persoane care ne-au înșelat să mai aibă acces la bani europeni. Este o poveste interesantă, dar uh, și oarecum uh, dificilă. Lucrez deja de trei ani la această bază de date de pe care am menționat-o și în continuare prezintă multe puncte slabe. Am înaintat câteva amendamente, pe acestea doresc să le prezint pe scurt. Sperăm că va fi ultima modificare înainte de uh, a se adopta și, de asemenea, ultima posibilitate de a adapta și de a face corecturi. Am uh, înaintat câteva amendamente care depășesc ceea ce prezentase Comisia. Amendamentul numărul 2 se referă la faptul că trebuie să existe reguli cu privire la recunoașterea unui ONG ca organizație internațională. Până acum lucrurile uh, erau decise prin intermediul deciziilor comisiei, însă acum, prin actele delegate, ar trebui să se specifice acest lucru pentru că organizațiile ar trebui să fie uh, tratate în mod egal, ar trebui să se prevină discriminarea acestora. Până acum, cele care erau uh, clasificate ca organizații internaționale puteau să obțină bani uh, europeni fără a participa la licitații. Aveau așadar mm. acces direct la banii europeni. De aceea mi se pare important să spunem că această clasificare de organizație internațională trebuie să fie legată de anumite criterii și nu de criteriul uh, da, așa ne este mai simplu. Amendamentele 3 și 23 vorbesc despre declarația comună cu privire la descărcarea bugetară separată a PPP-urilor, deci articolele 26 uh, și 9, ținând cont de rezultatele ultimelor discuții uh, care au avut loc la masa rotundă. Trebuie să spun că procesul de luarea deciziei a fost unul dificil, însă sper că s-a ajungă la o concluzie care să mulțumească pe toată lumea. Amendamentul 4 se referă la raportul anual al uh, Comisiei de Audit și uh, se referă de asemenea la transmiterea tuturor informațiilor către Parlamentul European și nu a unor informații uh, selectate. Amendamentul 11, uh, în articolul 107, uh, se vorbește despre uh, conflictul de interese care reprezenta un motiv de excludere. Uh, acesta a fost solicitat de asemenea și de Transparency International. Amendamentul 16 vorbește despre inform, uh, dreptul de informare al Parlamentului care este consilidat în ceea ce privește procesul de luare de decizii. Dar uh, din până atunci Comisia, până acum Comisia Europeană apelase la um, motivul de protecția datelor, pentru care, uh, motiv pentru care nu exista o informare exhaustivă. De asemenea, vorbim despre finanțarea activităților uh, teroriste și traficul uh, de uh, oameni. Aici am făcut câteva modificări. Cei care au participat la așa ceva vor fi excluși într-o totul de la accesul la fonduri. Acest sector este unul foarte important. Amendamentul 17, acesta introduce un mecanism de sancționare a statelor membre uh, care uh, nu își respectă angajamentele de colaborare cu Comisia în uh, contextul uh, acestei baze de date pe care am menționat-o. Pagubele care rezultă pentru bugetul european vor fi puse în seama statului membru. Fără acest uh, stimul negativ, nu poate să existe o colaborare corespunzătoare. Amendamentul 21 prevede ca și în ceea ce privește instrumentele financiare să existe motive de excludere, cum ar fi asigurările sociale sau alte conflicte de interes. Amendamentul 22 se referă la uh, Curtea de Conturi Europeană și rapoartele sale speciale. Pornind de la uh, Curtea de Conturi există o uh, accelerare a unor proceduri și de asemenea introducerea un, angajamentului și a obligației Comisiei de a prelua răspunderea cu privire la problemele care au fost menționate de uh, Curtea de Conturi. Acest amendament, uh, pe acesta probabil că îl voi mai revizui și amenda. Uh, i-am promis uh, contabilului șef uh, că vom mai discuta despre aceste lucruri și că împreună vom încerca să găsim o soluție comună. Ideea este că mm, tergiversarea timpului, uh, perioada aceasta uh, până când este emis și redactat un raport special, e bine, aceasta trebuie scurtată. Probabil că acest amendament 22 va mai fi revizuit de mine, nu am avut timp suficient să discut cu toată lumea cu care voisem să discut. Câteva amendamente preiau prevederile cu privire la mecanismul de excludere pe care uh, le-a prevăzut Comisia în noile acte delegate uh, uh, din regulamentul financiar. Este vorba despre anumite prevederi care se referă la anumite, la anumite țări candidat. Vorbim de amendamentele 6, 8 și 15. Consiliul este de aceeași părere și le-am preluat direct pentru a evita eforturi suplimentare pe care să le depunem în cadrul negocierilor. Câteva amendamente tehnice încearcă să clarifice textul Comisiei, să elimine ambiguitățile și să adapteze anumite uh, norme. Este vorba despre amendamentele amendamentele 1, 5, 7, 9, 10, 12, 18, 19 și 20. Acestea sunt uh, amendamente tehnice. Domnule președinte, cam uh, asta am avut de spus cu privire la acest punct. Îmi Doresc să mai adaug că unele dintre amendamente uh, probabil că va trebui să le fac eu însămi, pentru că lucrurile sunt de așa natură încât ar trebui să încercăm ca tocmai această bază de date să fie reglementată cât mai bine. Și acest lucru nu este deloc simplu. Am uh, preluat și propunerile de amendare ale Transparency International. Am discutat însă și cu avocați și cu alte părți interesate și afectate uh, despre acest subiect și încă mai aștept uh, feedback din partea acestora. Sunt dispusă să ofer un model legislativ um, și să um, mă preocup de acest subiect. Cam atât din partea mea, vă mulțumesc. Merci, Madame la Présidente. Merci. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Mulțumesc pentru lămuririle pe care ne le-ați dat referitor la felul în care putem îmbunătăți acest proiect de directivă, tocmai pentru a limpezi situația în curs. S-ar putea să putem elimina anumite oferte făcute de anumite întreprinderi care nu sunt la zi cu plățile. Plăți, eu știu, cotizații sociale, taxe, impozite și așa mai departe. Și pentru ca Europa să poată să impună astfel de uh, principii, ar trebui ca Uniunea Europeană însă să fie la zi cu plățile. Vreau să mulțumesc doamnei Gresle pentru raportul pe care ni l-a făcut. Ne-a indicat că termenul limită pentru a depune amendamente este data de 8 ianuarie și că pe 20 ianuarie vom avea un schimb de opinii și că pe 5 februarie comisia noastră va trebui să voteze pe marginea amendamentelor și pe textul astfel modificat. Bun, dorește cineva să intervină pe acest subiect? J'invite donc, pardon. Da, vă rog. Vă rog. Merci, monsieur le, le président. Je veux parler euh, en roumain domnule președinte. Absurd, într-adevăr, este, este bine redactat. Sunt câteva lucruri pe care personal aș vrea să le subliniem și mai bine în varianta finală. Primul lucru se referă la transparență. Cred că am putea sublinia mai clar acest lucru în ceea ce înseamnă amendamentele pe care le putem aduce la acest proiect. Al doilea lucru se referă la penalizări. Se vorbește foarte mult aici de penalitățile pe care ar trebui să le să, le, să fie, uh, la care trebuie să fie supuse cei care nu respectă uh, normele legale. Ar trebui să vedem clar care sunt aceste penalizări și în ce cazuri se aplică. Nu este foarte clar de asemenea acest lucru și dacă putem introduce aceste aspecte, cred că ne-ar ajuta. Vorbim de o perioadă maximală de 5 ani de penalizare, dar care sunt cazurile în care se aplică cei 5 ani și care sunt cazurile în care se aplică un an sau doi ani de penalități sau de neposibilitatea de a participa într adevăr la la licitații. de asemenea vorbim de audit extern trebuie să vedem exact și în ce cazuri intervine auditul extern și când este acesta aplicabil când facem apel la autorități ale uniunii europene și când facem parte, uh, apel la autorități externe și de asemenea aș vrea să întărim poate printr o serie de amendamente la care putem lucra împreună mai clar ce uh, ideea aceasta de control al banului public cred că acest raport poate permite mai clar acest lucru și cred că dacă, dacă găsim forma uh, prin care putem să elaborăm un astfel de amendament, acest raport ne poate permite ulterior, într-adevăr, să explicăm contribuabililor ce s-a întâmplat cu banul public și ce se întâmplă mai ales atunci când nu este cheltuit eficient sau în corespondență cu normele legale. Și în ultimul rând, vorbeați foarte des de bază de date. Uh, este un lucru pozitiv că acest demers uh, există și că trebuie, evident trebuie întărit trebuie să vedem și care sunt mijloacele prin care ne asigurăm că cei care sunt introduși în baza de date sunt introduși corect și atunci când sunt supuși unor penalități sunt supuși așa cum trebuie pentru că nu trebuie să ne întâlnim cu cazuri în care acei, acei beneficiari care intră în baza de date să vină să atace acele decizii să demonstreze că au intrat eronat în acele baze de date și să avem într adevăr mijlocul prin care există o procedură clară în acest sens. Mulțumesc. Merci. Monsieur Domnule președinte, în mandatul trecut am avut uh, ocazia să fiu raportor din umbră pentru socialiști și am uh, lucrat împreună cu Inge Gresle cu privire la regulamentul financiar și am, uh, ne-am luptat umăr la umăr susținând poziția noastră la diverse trialoguri. De aceea am ascultat cu mare interes ceea ce s-a spus și trebuie să spun, Inge, că în ceea ce privește amendamentul 22 sunt îngrijorat, am rezerve, pentru că această clauză de împuternicire generală a curții de conturi, respectiv îngrădirea posibilității de răspuns a Comisiei, ei bine, cu aceasta am oarește probleme. Pentru că în ultimii cinci ani am uh, văzut uh, cum și am ascultat rapoarte și rapoarte speciale din partea Curții de Conturi care de multe ori erau necritice și necritice, nu în sensul că uh, exista vreo critică pe care Curtea de Conturi o făcea față de uh, comisie, pentru că asta este treaba ei, ci uh, pentru că acest raport uh, era, de fapt, unul oarecum superficial. Deci trebuie să ne gândim că noi, ca comisie de buget, suntem un for politic. Așadar, nu tot ceea ce recomandă Curtea de Conturi este bătut în, piat, în, bătut în cuie. Uh, și, pe de altă parte, uh, trebuie să citim cu atenție și să vedem care sunt motivele pentru care este criticată Comisia. Trebuie să uh, avem posibilitatea de a avea o poziție politică. Și uh, sigur că există persoane care au o problemă cu politica Comisiei, dar eu, ca ales al poporului, consider că trebuie să privesc toate aceste lucruri cu un ochi critic. Și sigur că putem să vedem lucrurile din diverse perspective, nu vreau să intru în detaliu, însă vreau să constat un lucru. În ceea ce privește acest punct, trebuie să spun că sunt uh, de o cu totul altă părere decât Curtea de Conturi sau decât a fost Curtea de Conturi în trecut de multe ori. Comisia argumentează însă nu numai din perspectivă uh, a Curții de Conturi, ci și din perspectivă politică. Și cred că cei care citesc uh, rapoartele Curții de Conturi, și aș spera că sunt cât mai mulți cititori, ei bine, cred că ar trebui să uh, putem să evaluăm și din punct de vedere politic uh, activitatea Comisiei, ceea ce ar trebui să rezulte din aceste rapoarte ale Curții de Conturi. Pentru că din perspectiva Curții de Conturi, se poate să existe critică cu privire la uh, comisie, dar uh, noi solicităm ca comisia să reacționeze din punct de vedere politic la critica respectivă și mie acest lucru nu mi se pare corect. Cred că trebuie să mai revizuim lucrurile, să le mai privim o dată cu atenție. Cred că comisia are dreptul cu privire la acest lucru să argumenteze și de la nivel politic. Noi suntem un for politic și putem să observăm dacă un argument politic al comisiei este uh, pur și simplu uh, impus sau nu suntem prezenți aici și uh, putem să judecăm și noi dacă putem urma un uh, argument al Comisiei sau nu. Dar nu cred că uh, trebuie să procedăm așa cum s-a propus, pentru că uh, există persoane care doresc de multe ori să aducă prejudicii politice. Și eu, în calitate de deputat, doresc să-mi rezerv dreptul ca atunci când se face o recomandare din partea Curții de Conturi să o judec pe aceasta cu un ochi critic și să analizez argumentele aduse de comisie cu mare atenție. Madame Grasle, voulez-vous répondre Grasle, vreți să interveniți eh, celor de coach care au intervenit, având în vedere faptul că până în 8 ianuarie avem timp ca să desăvârșim amendamentele și pentru a face schimb de opinii și putem să luăm dezbaterea noastră 20 ianuarie. Votul este prevăzut, după cum știți, în data de 5 februarie. Da, domnule președinte, foarte pe scurt. Deci, Vreau să spun colegul care vorbea despre bază de date. A spus că nu vor exista sancțiuni de excludere din baza de, de date, însă există sancțiuni penale dacă aceste sancțiuni penale, în urma um, unor probleme, cum spălare de bani sau alte astfel de fraude, uh, veți spune că Uniunea Europeană nu poate sancționa. Poate face ceva. Poate să interzică accesul la alte fonduri europene. Aceasta este unica sancțiune pe care o prevedem. Și această excludere joacă un rol foarte important, iar baza de date obligă statele membre, atunci când au loc achiziții publice, să consulte baza de date, astfel încât să fie clar că cei care ne-au înșelat din statul membru respectiv sunt prezent și menționați în baza de date. Până acum, o singură firmă s-a regăsit acolo pentru că procedura uh, în instanță a fost una destul de complicată. Așadar, se pune întrebarea ce funcționează până la urmă în această uniune uh, foarte diversificată. Și aceasta este o întrebare importantă care nu trebuie subestimată. M-am ocupat multă vreme de această bază de date și sper că rezultatul actual uh, va funcționa mai bine decât tot ceea ce am avut până acum. Uh, baza de date uh, a fost uh, impusă prin reforma din 2006 sub președinția finlandeză de către noi, de Parlament, dacă poate să-și mai amintească cineva de vremurile acelea. De atunci uh, tot lucrăm la ea. A fost o chestiune pe care Consiliul a respins-o de la început și nu a vrut-o niciodată, nici nu a funcționat. Dar acum lucrurile încep să o ia pe alt făgaș. Este o problemă însă foarte importantă, nu este deloc trivială. Pentru că, sigur că deciziile instanței erau problema care exista și până acum. Amendamentul 22, Curtea de Conturi. M-am gândit și eu mult la acest lucru. Problema noastră este că Curtea de Conturi a primit note foarte mici de la celelalte curse de conturi naționale prin intermediul uh, acestui peer review a raportului între experți. A fost evaluată uh, referitor la modalitatea în care auditează. Astfel de prevederi nu sunt prevăzute uh, în niciun fel de altă legislație națională, ca um, prevederi care să îngrădească posibilitatea de activitate a unei curs de conturi. Deci ceea ce ne imaginăm noi și ceea ce am discutat cu Curtea de Conturi este faptul că Curtea de Conturi este interesată să consulte comisia și uh, să o includă într-o oarecare relație contradictorie. Uh, de asemenea și alte instituții, atunci când este vorba de a pune în dezbatere rezultatele unui control de audit. Însă, în acest moment, această procedură contradictorie durează foarte mult. Comisia, până răspunde, are uh, timp la dispoziție două luni și jumătate. Și acest timp de două luni și jumătate este problema. Pentru o întreagă procedură se pun la dispoziție două luni și jumătate. Se spune că trebuie să se răspundă în acest interval de timp, iar Curtea de Conturi după uh, două luni și jumătate de la solicitare, trebuie să facă public răspunsul. Această implicare a Comisiei în procedura contradictoriei uh, este utilizată de multe ori ca tergiversare sau cel puțin este înțeleasă ca atare. Există acum un raport special cu privire la o analiză a programelor din um, zonele rurale și se analizează cota de eroare care se pare că este foarte mare. Rezultatele însă sunt tergiversate de la unul la alta pentru că nu se doresc a fi făcute publice. Și tocmai acesta este motivul pentru care eu spun nu se mai poate așa. Ambele părți trebuie să uh, aibă dreptate, de aceea eu consider că trebuie să se lupte cu aceleași arme, pentru că și uh, Comisia trebuie să apere aceleași interese. Mă gândesc că aceste perioade de timp ar trebui să fie numite mai exact. În acest moment, noi, în calitate de legiuitor, uh, impunem anumite prevederi detaliate uh, iar uh, comunitatea curților de conturi naționale întreabă Curtea de Conturi Europeană de ce uh, permite să se procedeze așa cu ea, pentru că în felul acesta îi scade credibilitatea. De aceea, trebuie să eliminăm tot ceea ce uh, presupune uh, punerea pe picior de egalitate uh, a activităților de la Curtea de Conturi și de la Comisie. Um, cred că Curtea de Conturi trebuie consolidată în poziția sa în fața celor pe care îi audiază. La asta se referă amendamentul meu, dar sigur că sunt deschisă la discuții pentru a ajunge la o formulare mai potrivită. Aceasta nu este o chestiune care să fi fost clarificată definitiv. Curtea de conturi poate să fie în continuare subiect de discuție pentru noi. Însă rolul nostru trebuie să fie de a apăra poziția și credibilitatea curții de conturi. De aceea trebuie să renunțăm la procedura care uh, prescrie în detaliu ce și cum să se procedeze. Mă bucur să primesc amendamente din partea dumneavoastră, iar dacă cineva are întrebări, observații, păreri, e bine, înainte să uh, trimiteți toate acestea, ar fi bine să putem să discutăm despre toate aceste lucruri bilaterale. Mulțumesc! Très bien, et eh bien voilà. Foarte bine, iată o invitație recepționată în mod corect și cred că putem pune punct acestui proiect de modificare a reglementării financiare și acum o să dau cuvântul domnului pentru acordul între UE și Republica Senegal în legătură cu drepturile de pescuit. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Da, chiar că trebuie să încercăm să finalizăm acest acord de pescuit cu Republica Senegal și vestea bună este că, din punct de vedere bugetar, plățile și angajamentele sunt egale, deci nu se creează niciun fel de probleme de plăți excedentare, însă sumele ca atare sunt destul de reduse, vorbim de 9,61 de milioane. Și ce să mai zic eu, ce ar mai fi de zis, acest acord pe care îl analizăm are ca punct de referință tonajul navelor de pescuit pentru ton, 14.000 de tone pe an și un alt pești este uh, bula și cred că aici avem o oarecare um, cantitate destul de mare. În orice caz trebuie să avem foarte mare grijă la capturi care să nu pună în pericol uh, în orice caz pot să vă spun că acest tonaj nu este un plafon pe care pescadoarele îl pot uh, captura. În orice caz vreau să vă spun că acest lucru În orice caz, în ceea ce privește dovedele științifice de care avem nevoie, e vorba de Merluciu, uh, interpretul cele scuze, așadar s-a considerat că de multe ori stocurile de acești pești au fost epuizat. Practic, gestionarea acestor stocuri de pește trebuie să se realizeze la nivel regional și, din punctul meu de vedere, aceasta este o chestiune cât se poate de delicată pentru acest acord. Însă nu e foarte clar că este o problemă de care se ocupe comisia noastră, mai mult ca sigur asta este problema comisiei de pescuit. Și Aș recomanda Comisiei Bugetare să-și revizuiască poziția. Nu văd ce câștig am avea pentru banii pe care îi dăm. În orice caz, v-aș ruga să ne dați voie să ne lăsați să cugetăm un pic, uh, să vedem cum să prezentăm acest aviz. Nu prea știm cum să organizăm acest aviz în ceea ce privește consimțământul și procedurile de respectat. În primul rând, în ceea ce privește acordul de pescuit, ne nemulțumește lipsa de sancțiuni în momentul în care navele de pescuit nu respectă limitele prevăzute în licența de pescuit. Există anumite cerințe foarte clare trimise pe adresa Comisiei cu privire la respectarea limitelor care sunt prevăzute în acordurile de pescuit. Numai că în caz de neconformitate, atunci Comisia trebuie să ia în calcul posibilitatea să nu acorde licență de pescuit pentru respectivele state membre și pentru navele de pescuit uh, aflate sub pavilionul acelor state membre. Trebuie să vă spun că linia bugetară care se referă la acordurile de pescuit s-a dublat, va chiar a crescut de două ori mai mult uh, și asta în cursul acestui an și acest lucru este rezultatul activităților de pescuit în țările partenere, activități de pescuit care sunt mai mari decât ar fi estimat în navele de pescuit europene și trebuie să încercăm să facem un calcul foarte clar, pentru că din punct de vedere bugetar trebuie să vedem dacă această referință în funcție de tonaj, așa cum prevede acordul, este atât de îndepărtată de Uh, capturile reale, pentru că de multe ori capturile reale se ridică maxim, nu știu, la un dublu al tonajului de referință. Și trebuie să vedem de ce în acest caz contribuabile europene ar trebui să plătească. Oare nu cumva armatorii sunt cei care trebuie să scoată bani din buzunar? Armatorii acestor pescadoare. În orice caz, acestea sunt chestiuni de analizat pe viitor și nu cred că e cazul să ne batem capul acum. Nu ar trebui să împiedicăm acest acord pentru a, să intra în vigoare. Cred că termenul de depunere de amendamente este 18 decembrie. Voi adunați, domnule președinte, o să votăm în 19 Taran. Mulțumesc, domnule Taran. Și acum, ce pot să vă spun? Decât că amendamentele trebuie să fie depuse cel târziu în data de 9 decembrie și că, da, într-adevăr, adoptarea se face în comisie în data de 19 ianuarie, aveți dreptate. În legătură cu raportul făcut de colegul nostru, vă întreb, dragi colegi, dacă doriți să interveniți, să faceți observații. Văd că nu. Atunci am să pe domnul Gaier să aibă amabilitatea să ne prezinte raportul dumneavoastră referitor la Agenția Europeană la instruire în domeniul securității și poliției. Deci, CEPOL, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cu mare plăcere prezint acest raport. Eu nu am studiat istorie și cunosc că am uitat la soarta acestor agenții și am cum impresia că este un fel așa de uh, improvizație ca nevul mediu, pe cum se nășteau copiii aceia, bastarzi, copii din flori, bucurie mare, fericire mare, numai că în momentul în care se naște copilul, nimeni nu știe al cui este. ce polul este Colegiul European de Poliție, Academia Europeană de Poliție, să spunem așa, obiectivul fiind acela de a asigura formare continuă. De 28 Mitgliedstaaten zu organisieren, die in ihrem... Vorbim de o răspundere a 28 de state membre, în sensul că această activitate transfrontalieră um, vizează o sporire a eficacității a activității forțelor de poliție. CEPOL are un, un destin destul de trist, pentru că după ani și ani nu foarte fericiți în Regatul Unit, CEPOL a fost mutat și în timpul mandatului precedent am discutat acest lucru și foarte pe larg a fost vorba de o uh, discuție de altfel uh, care eh, um, amintește mai mult de Comisia parlamentară decât de grupurile politice, deoarece controlii bugetari erau de părere că e cazul să ne mutăm la Haga cu Cepolul, cei care însă, pe de altă parte, se ocupau de libertățile fundamentale, erau de altă părere. De ce s-a optat pentru, la, pentru Haga? E bine, capitala celor de jos este deja sediul a două agenții care se ocupă de cooperare penală și polițienească, Eurojust și Europol. Das ist da, uh eh, ja, Erleichterung. Asta pentru că noi am sperat la vremea respectivă an einem Standort sind, dass da Synergien. Acest lucru ne permitea foarte bine să ne facem treaba și pot să vă spun că acest lucru ar putea să ne permită ulterior și să facem economii și uh, să încurajăm anumite sinergii. Așadar, dragi colegi, din păcate, în Uniunea Europeană, în momentul în care anunțăm că facem economii, toată lumea spune, da, acum să nu faceți economii, dar de îndată ce le apucăm să facem pe bugetare, nu mai e nimeni de acord. De aceea ne-am hotărât să mergem la Budapesta cu sediul și uh, ideea noastră cumva de făcut economii nu prea mai a avut sorți de izbândă. Acum, în ceea ce privește CEPOL, ce să vă zic, există un nou uh, temei legal, Comisia de Buget trebuie să se pronunțe referitor la acest temei legal. Sigur, nu schimbă nimic în legătură cu caietul de sarcini al CEPOL, structura internă rămâne aceeași, la fel și modul de funcționare pentru Colegiul European de Poliție Avizul Comisiei Bugetare poate fi cât se poate de minimalist. Știți că în ceea ce mă privește, prea puține amendamente am de depus. Firește, obiectivul de bază este acela de a ne asigura că pol va coopera în continuare cu alte autorități și este de la sine înțeles că dacă alte agenții, de pildă, își vor lua acest angajament, cooperarea penală judiciară și dacă aceste la multe mii de kilometri, acest lucru... Va uh, Budapest als einen provisorischen Sitz... Uh, Budapest era considerat uh, un sediu provizoriu. Îmi cer scuze, domnule Deutsch, aceasta nu se vrea a fi vreo, vreun atac asupra Republicii Ungaria, ci pur și simplu este un mic argument al meu prin care, în calitate de reprezentant al uh, bugetului, uh, doresc să subliniez că lucrurile pot sta și altfel, iar uh, aici doream să subliniez încă o dată că, de fapt, am dorit altceva și că, de fapt, ă, avem argumente bune. Cam atât aveam de spus. Vă mulțumesc. Merci, monsieur Guyer. Mulțumesc, domnule Gaier. Bun, v-aș întreba dacă sunt observațiile făcute pe mele acestui raport, întrebări dacă aveți, n-aveți. Și vă reamintesc, ba aveți. Ba aveți, vă rog, văd că aveți întrebări, spuneți. Iată, aveți o întrebare, domnule raportor. Elnök úr, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori, ce să zic, aș dori întotdeauna să mi se adreseze întrebări atât de politicoase și mi-aș dori în egală măsură ca Ungariei să-i se adreseze lumea extrem de politicos, cum s-a întâmplat în cazul de față și nu acesta este lucrul cel mai important. În orice caz, din punct de vedere bugetar, este cât se poate de dificil să pricepem până la urmă ceea ce ne-a explicat până acum domnul Gaier și ceea ce apare în avizul său. Európai Unió különböző ügynökség... Pe deplin de acord cu această abordare referitoare la sedii și, uh, practic, sediile europene reflectă o istorie care nu este foarte bine pusă la punct și această lipsă de, de prudență nu înlesnește niciun fel economiile. Niciun caz nu se cheamă că facem economii, nu este vorba despre o contribuție a cetățenilor europeni și sunt pe deplin de acord cu această idee că am putea eventual să mai economisim ceva bani făcând o regrupare a agențiilor. Este vorba despre o abordare de principiu, în orice caz, în acest moment nu de principii neal de nou și nu vorbim de strategii, vorbim de economii. Propunerea făcută de către Comisia Europeană cons stă în a atinge alte obiective. Consiliul și Parlamentul au hotărât că CEPOL și respectiv Europol nu vor fi contopite. Că ne place, că nu ne place această hotărâre, până la urmă CEPOL-ul tocmai s-a mutat din Regatul Unit, iar Parlamentul și Consiliul tocmai ce au găsit un nou sediu în Ungaria, la Budapesta. Deci, din punct de vedere bugetar, uh, am reușit să mai câștigăm ceva bani, pentru că, până la urmă, Budapesta a câștigat licitația făcută de către Consiliu, în sensul că a venit cu o infrastructură necesară și a pus-o la dispoziție pentru 10 ani CEPOL-ului. Această infrastructură tocmai a fost inaugurată data de 6 noiembrie, deci avea trecut o lună de zile, iar colegiul CEPOL, și anume tocmai ce s-a mutat la Budapesta, deci se cheamă că am făcut o economie la bani. Pentru că, încă o dată, timp de 10 ani de zile, Uniunea Europeană nu mai este nevoită să dea bani pentru CEPOL, și deci, în urma acestor aspecte, și din punct de vedere bugetar, cât și din punct de vedere juridic, acest amendament care a fost înaintat este considerat inacceptabil deoarece această hotărâre a fost deja adoptată și în orice caz Europolul și CEPOLul au niște sedii definitive și pot să vă spun că acest amendament uh, trebuie să vină cu oarece uh, modificări la acest statut definitiv al sediilor. Deci, uh, dat fiind că nu am reușit să identificăm o soluție globală pentru agenții, N-am reușit acest lucru, însă sediul care se află la Budapesta ne permite să avem parte de o economie și mi se pare că este foarte corect să păstrăm această soluție pentru CEPOL, pentru că dacă nu, sprijin toate propunerile care urmăresc situarea agențiilor europene într-un mod cât mai economicos cu putință și cât mai cu cap, dacă îmi permiteți. În orice caz, această propunere numai să nu urmărește. Bun, am impresia că dezbaterea este deschisă în acest moment. În orice caz, nu aici se poartă această dezbatere, ci într-o altă comisie, deoarece Liber va audia pe raportor în data de 11 decembrie, iar în ceea ce ne privește, amendamentele trebuie să fie depuse în data de 16 decembrie cel târziu și vom vota în Comisia de Buget în data de 19 sau de 20 ianuarie. Comisia Libe va vota, dar rămâne să se confirme acest lucru în luna februarie, iar uh, adoptarea în plenară este prevăzută, nu știu când, la sfârșitul lui februarie, dacă nu februarie, în martie. Bun, văd că nimeni nu cere să ia cuvântul referitor la acest subiect și de aceea închidem dezbaterea pe această temă și cu asta am ajuns la voturi. Înainte de toate vom vota raportul domnului Gerard Depre referitor la bugetul pe anul 2014, secțiunea 3, vorba de transferuri. Dați-mi voie să le și prezint, domnule președinte. Vă rog, domnul raportor. Mulțumesc foarte mult pentru îngăduința dumneavoastră. În primul rând aș dori să mă refer la transferul cu numărul 42 și îmi face mare plăcere să vă anunț de două ore veste bună. Înainte toate că doamna Gresle, care ridicase obiecții și care voia informații suplimentare din partea comisiei, le-a și primit și se declară mulțumită, ceea ce ne va permite să votăm astăzi. În al doilea rând, în legătură cu conținutul, ce se alege de acești bani, vreau să vă aduc la cunoștință două aspecte și anume că noul site internet al uh, Comisiei, mare noutate, nu va mai reflecta organigrama internă și atât. Da? Poate nu vi se pare foarte util, ci se va concentra pe nevoile și așteptările utilizatorilor. Mie mi se pare că e grozavă treaba. Bun. De asemenea, urmează să fie stabilită politica lingvistică și astfel comisia se va putea adresa publicului larg fiecăruia în limba lui. Deci, domnule președinte, iată ce veste bună v-am dat eu. De două ore veste bună. Vă mulțumesc, domnule raportor. Mulțumim. În ceea ce privește transferul cu numărul 37, este vorba de unul important, de vreo 44 de milioane, 230 de mii de euro care, în esență, provine din economiile realizate din partea linilor administrative ale agențiilor executive și care se îndreaptă către liniile operative ale programului Orizontul 2020, Politica în materie de transporturi și Erasmus+. Se vede treaba că posibilitățile de realocare în interiorul bugetului nu sunt chiar nule, dar sunt semnificative, cel puțin. Al treilea transfer, domnule președinte, se referă la transferul cu numărul 53 și este vorba despre un transfer modest de vreo 25 de milioane doar. Nu, pardon, 1,55 de milioane, nu 25 de milioane, uh, care țin de programul din 2006, bani care nu mai pot fi folosiți pentru a răspunde obligației de uh, de contare în ceea ce privește garanțiile agricole și vă propun, propun colegilor noștri să își exprime acordul referitor la aceste trei transferuri. Mulțumim, domnule raportor, întrebări dacă aveți sau observații dacă vreți să faceți, dragi colegi. Uh, vă deranjează cu ceva să votăm la grămadă cele trei cereri de transfer? Nu, nu se potrivește nimeni. Atunci, deci, ridicați mâna dacă sunteți pentru cele trei transferuri. Vă rog frumos. Mulțumesc. Cine se împotrivește? Nimeni nu se împotrivește. Se abține cineva? Nu? Atunci, ba da, avem două abțineri. Deci, se aprobă acest transfer și sper din partea Consiliului că le va aproba și el. Doamna Holmeier, referitoare la celelalte secțiuni, bugetul pe 2014, vă rog, stați așa că mai am 3, pe 55, spune domnul Depre, peste doamna Holmeier care și deschis microfonul. Stați așa, doamna Holmeier, nu? Deci, domnul Depre, uh, 55 se referă cu politica în materie de clădiri. Deci putem să rugăm pe doamna Holmeier să facă dumneavoastră prezentarea pentru că au fost probleme grave registrate la Luxemburg în clădirea Jean Monnet, acolo unde s-a descoperit că există asbest, care e periculos pentru toți cei de acolo și deci s-a lansat un program de urgență. Mă spune dumneavoastră mai bine. Ajungem și acolo. Când o să ajungem la clădiri, vorbim. Deci, când am vorbit de imobiliare. Doamna Holmeier, vă rog. Subiectul clădiri, sigur că și despre acesta vom vorbi. Uh, vorbim despre clădirea Jean Monnet. Vom mai primi informații despre aceasta. Din păcate, uh, aceasta pune uh, sănătatea în pericol a celor care lucrează acolo din cauza asbestului, așadar pur și simplu trebuie să facem investiții majore pentru a găsi un sediu provizoriu pentru cei ce lucrează acolo nu putem uh, să lăsăm funcționarii să lucreze în continuare în această clădire pentru că um, ar putea um, ca sănătatea lor să fie prejudiciată foarte puternic. Vom mai primi informații suplimentare până data viitoare și atunci vom putea uh, stabili și transferul. Cu siguranță acesta va fi necesar, chiar dacă va fi vorba despre un transfer uh, semnificativ, pentru că mm, pur și simplu nu putem să lăsăm oamenii să lucreze în continuare acolo. Înainte s-au lucrat, uh, s-au construit clădiri, din păcate, fără să țină cont de materialele care erau construite, s-a constatat că există asbest și oamenii respectivi nu mai pot lucra acolo încă trei ani. Din păcate este o situație nefericită, niciunul dintre noi nu este fericit că s-a întâmplat așa, dar din păcate nu putem să schimbăm nimic, va trebui să facem o investiție majoră. Domnule președinte, dacă uh, faceți o comparație cu suma pe care uh, mai trebuie să o negociem cu statele membre, probabil că ne vom speria cu toții, dar uh, asta nu ne ajută cu nimic pe niciunul pentru că nu putem să lăsăm oamenii să lucreze în continuare acolo. Și cu aceasta uh, voi trece la pachetul despre care trebuie să vă vorbesc. Curtea Europeană de Justiție, aici s-au făcut economii de energie și vor 485 de mii pentru o îmbunătățire uh, în domeniul software și echipament IT. Um, asta se referă la Curtea Europeană de Justiție. Nu știu dacă putem să mai uh, legăm aici și alte instituții. Curtea Europeană de Justiție este una dintre ele, dar poate ar trebui să vorbesc și despre celelalte. Le voi lua pe rând. Apoi, uh, Comitetul Regiunilor, aici există mai multe solicitări. Comitetul Regiunilor dorește să își uh, suplimenteze bugetul pentru călătorii și să uh, obțină acest lucru dintr-un alt titlu bugetar, 5.000, unde mai există bani. În al doilea rând, doresc ca echipamentul tehnic să beneficieze de o suplimentare de fonduri cu 50.000 de euro. În al plus, Uh, doresc uh, să îmbunătățească anumite dispozitive electrice, sistemul de încălzire din clădire și uh, doresc să introducă un sistem, o centrală de încălzire, astfel încât să se încălzească mai ecologic și să aibă costuri mai mici pe viitor. Și pentru asta nevoie, este nevoie de 45.000 de euro. În plus, mai doresc și echipamente IT, o consolidare a sistemului IT, investiții în software și mentenanța echipamentelor existente și pentru acesta are nevoie de 148.680 de euro. De aici, de asta, în acest context vorbim despre portalul membrilor. Um, se dorește un acces mai bun al membrilor la acest portal și o gestionare mai bună a acestuia. De asemenea, implicarea managerului uh, care gestionează intranetul, uh, interfață și un acces mai bun la interfață, un transfer uh, mai puternic și o distribuție mai accentuată a documentelor electronică și nu pe hârtie. Și pentru acestea sunt necesare fonduri. De asemenea, se dorește să se investească și într-un alt domeniu, instalații tehnice care să fie consolidate și pentru aceasta mai este nevoie de 27.420 de euro. Și ultima solicitare din partea Comitetului Regiunilor este vorba despre o sumă mai mare, 925 de mii. O indexare a personalului care însă nu a mai fost necesară și în acest context se dorește uh, să se ia niște măsuri uh, timpurii pentru a se plăti încă de anul acesta uh, pentru costurile viitoare care ar putea să apară cu uh, creșteri salariale. Deci se solicită 925.000 anul acesta care să fie utilizați sub formă de transfer după ce ei vor deveni uh, disponibili. Apoi, la Parlamentul European există de asemenea o solicitare importantă asupra care trebuie să decidem. Am decis ca anul viitor să putem uh, să decidem, să luăm decizii astfel încât să putem lua uh, toate măsurile uh, corespunzătoare vor fi transferate 71 de milioane. Am avut noroc în ceea ce privește consurile de tranziție, costuri cu asistenții care au fost uh, ceva mai mici decât uh, prevăzuserăm inițial. Au uh, existat și economii de costuri cu membrii, cu deputații, deci per total 38 de milioane provin din acest domeniu, din economiile de costuri de tranziție pe care nu a trebuit să le facem au uh, provenit bani și din celelalte linii bugetare, ceea ce înseamnă că nu trebuie să facem datorii sau aproape deloc, cel puțin până acum, și uh, nu va trebui să luăm credite, ceea ce este un aspect pozitiv. Pentru că dacă putem să plătim imediat facturile și nu uh, facem, fac, nu uh, luăm credite pentru clădirea CAT, atunci acest lucru este foarte bine. Sper că putem cădea de acord să mergem pe acest drum. Apoi uh, urmează CESE, ei uh, doresc să își îmbunătățească sistemul uh, sanitar și, de asemenea, serviciile de achiziție și echipamentul uh, IT și software solicită o sumă de 989.625 de euro și, în final, ombudsmanul, care dorește un transfer de 155.000 155 de mii, stați să verific, aceștia provin din uh, publicări și traduceri pentru acoperirea nevoilor salariale care uh, mai trebuie acoperite. Așadar, uh, trebuie acoperită indexarea salarială de 0,8 și plătit și din urmă și prin acest transfer de 155.000 ar putea să facă acest lucru. Am încercat să fiu cât se poate de succintă și am terminat cu aceasta concilier clarté et rapidité. Concis, clar, rapid, răspicat, meritați complimente. Doamna Gressler. Vous avez la parole. Sunt surprinsă să observ că 12,2 milioane de euro Uh, rămân uh, de la asistenții parlamentarilor, pentru că nouă ni s-a spus că nu există bani pentru uh, granturile la secretariat. Eu am nevoie de oameni în plus și mi se pare incredibil, mi se pare de fapt că nu este un succes ceea ce am realizat. Mulțumesc! Merci. <laughs> Nur die kurze Antwort drauf. Die... Foarte pe scurt să răspund acest uh, post nu va mai exista în 2015, de fapt era un, uh, o rubrică care era uh, dedicată costurilor suplimentare pentru uh, membrii și asistenți care urmau să părăsească Parlamentul. Majoritatea însă uh, au fost reangajați. Asist nu se știa însă că 98% din angajați vor fi, uh, din uh, asistenți vor fi reangajați uh, la deputații care urmau să-și înceapă mandatul. De aici economia de costuri. Sigur că vom discuta și despre uh, banii pentru secretariat, uh, vom vedea cum stau lucrurile. Acesta va fi un subiect pe agenda noastră pe viitor. În 2015 însă va lip, vor lipsi aceste fonduri, ele nu vor mai fi disponibile, banii pentru asistenții care urmează să părăsească Parlamentul, pentru că această situație nu va mai exista. Mulțumesc, mai sunt și alte întrebări. În ceea ce privește această clădire, doamna Holmeier, ce-a mai rămas de plătit? Aș vrea să întreb cât mai, cu cât mai trebuie finanțată mm, imobilul CAT după ce se face transferul, câți bani mai lipsesc? Pentru a ști cum stau lucrurile, pentru că uh, cred că nu putem bugeta niciun fel de eroare, niciun fel de greșeală și uh, de cele mai multe ori suprabugetăm anumite linii bugetare, de unde începem după aceea să luăm bani. Facem același lucru, precum a făcut Consiliul cu uh, um, reședința prezidențială și cred că nu trebuie să mergem pe același drum. Trebuie să știm exact ce îi trebuie cui. Monsieur Arnott, Domnul Arno. I'm just wondering, um... Da. Mă întrebam, prima propunere care a fost menționată, chestiunile de sănătate, mă întrebam dacă nu am putea să votăm acest lucru separat. Mulțumesc. Über Jean Monnet stimmen wir heute gar nicht ab. Nu vom vota astăzi cu privire la Jean Monnet. Also. Da. Retirez votre demande de vote séparé. Deci vă retrageți această solicitare de vot separat. Bun, și atunci ce mai rămas de finanțat cu clădirea? Also das gebäude wird gerade erst Clădirea CAT tocmai este în construcție și încercăm să obținem o finanțare rezonabilă și să o adaptăm la ceea ce s-a decis. S-a decis bugetul, s-a redus foarte mult bugetul pentru clădirea CAT și sunt uh, respectate prevederile din planul de finanțare, așa cum a decis uh, Comisia pentru Bugete și, sincer spus, și pentru a nu exista neînțelegeri, în bugetul nostru nu avem nici măcar 1% alocare uh, de alocare eronată. Așadar, acest lucru s-a întâmplat într-un an în care au fost și alegeri și foarte mulți factori de incertitudine de care a trebuit să se țină cont. Iar această cotă de eroare este una bună, aș putea să spun. Așadar, ne respectăm bugetul destul de bine. Însă, s-a prevăzut ca banii pe care îi avem la dispoziție să îi folosim astfel încât să nu mai trebuiască să luăm credite și nici să plătim do- dobânzi pot să uh, pregătesc o imagine uh, de ansamblu până data viitoare. S-a um, mai făcut această prezentare, dar vă pun cu drag la dispoziție încă o dată. Anul viitor, cred că am fi vorbit despre 85 sau 84 de milioane pe care ar fi trebuit să le plătim. Anul acesta uh, vorbim numai despre 71 de milioane, așadar uh, o sumă semnificativă. Uh, și dacă aș putea să adaug și o precizare, prin acest transfer bancar am ajunge la o finanțare asigurată de 184 de milioane, care reprezintă 40% din costul definitiv total. Deci, ne apropiem de jumătatea finanțării acestui proiect. Da, de... Președintele. Și în ceea ce privește claritatea, limpezimea bugetară, Uh, în momentul în care se lansează astfel de operațiuni, oare nu trebuie și înscrise la buget? Bine compris. Uh, Dacă am înțeles eu bine, creditele vor fi înscrise pentru transferuri, dar aceste 71 de milioane Ce frig în sala asta, spune domnul președinte. E extraordinar. Ce facem, și la căldură sau cum? Și mi-am pus fularul la gât că mi-e frig. Bun. Euh, Faceți economii pentru finanțe l'immeuble. Ah, deci uh, facem economie aici ca să finanțăm clădirea din Luxemburg. Superb. Bun, je pense que les membres de la Bun, deci, membrii comisiei au înțeles bine despre ce e vorba, așa că putem vota acum. Acum aș vrea să știu, putem vota ansamblu uh, transferurilor bancare propuse de doamna Holmeier? Nu se opune nimeni? Atunci să se pune la vot. Cine este pentru? A aproba aceste transferuri pre prezentate doamna Holmeier. Vă rog să ridicați mâna. Vă mulțumesc. Cine se opune? Un aviz negativ, abțineri, trei abțineri. Deci, avem, se adoptă aceste transferuri. Votul este pozitiv. Bun. Nous avons maintenant euh, dans la politique euh, immobilière. Și acum, politica imobiliară. Crearea unui centru de primire uh, pentru Parlament la Bruxelles. Deci un centru pentru vizitatori. Doamna Almaier, vă rog. Es geht hier heute um eine grundsätzliche Zustimmung. Wir haben este vorba despre o aprobare în principiu astăzi. În anul 2014 am avut costuri de 2,656 milioane. Uh, decizia în principiu a fost luată deja de două ori în calitate de comisie, însă anumite persoane au mai întrebat uh, de ce nota generală a fost clasificată ca fiind confidențială. Ei bine, uh, nu a fost alocat încă contractul și nu puteam să spunem încă dinainte cum uh, estimăm lucrurile din perspectivă financiară, pentru că altfel ar fi existat o adaptare financiară a celelalte părți. De aceea am solicitat ca secretariatul să transmită colegilor uh, datele cele mai importante astăzi. Este vorba despre a avea un nou uh, ghișeu de primire a vizitatorilor la Parlament, pentru că avem probleme uh, cu locul în care ajung autobuzele și, uh, sigur, și aici apar probleme. Oamenii trebuie să coboare în trafic, în mijlocul străzii, atunci când vin să viziteze Parlamentul. De aceea, uh, am început să planificăm uh, o altă formă de întâmpinare a vizitatorilor în uh, atrium. Este vorba despre o suprafață de 320 de metri pătrați care să fie dedicată acestei activități, întâmpinarea vizitatorilor, să mm, cuprindă și toalete. Uh, de asemenea, vorbim despre o altă zonă în care eh, să poată sta turiștii de, 110, de 310 metri pătrați. Știți foarte bine că ajung autobuzele și turiștii coboară în stradă și de multe ori eh, apar situații de trafic eh, inacceptabile. Trebuie să modificăm acest lucru și din punct de vedere bugetar am confirmat deja de două ori acest lucru. Planurile ar trebui să rămână și să se încadreze cam în aceleași dimensiuni în continuare. Mai vorbim de alți 170 de uh, metri pătrați, tot pentru aceeași activitate și, um, de asemenea, de o arhivă care îi dedicăm 160 de metri pătrați și instalații tehnice care, uh, cărora le vom acorda alți 90 de metri pătrați. Se va ține cont și de aspecte de mediu, și, de asemenea, siguranța va fi organizată puțin altfel, pentru că în prezent oamenii uh, stau foarte mult la rând pentru a trece de securitate și uh, urmează ca pe viitorii să poată intra mai repede pentru a nu se aștepta atât de mult și pentru a se evita complicațiile pentru uh, colegii noștri, pentru asistenți și, sigur, pentru grupurile de vizitatori. Este vorba despre un proces de licitație publică. Uh, lucrurile sunt așadar alocate în mod oficial, uh, în acest fel. Costurile generale sunt de 5,2 milioane. Am decis deja în principiu cum stau lucrurile, dar pentru 2014 este vorba despre 2,656 milioane și pentru 2015 de 2,544 milioane. Ă, astfel încât să putem să avem această recepție pentru vizitatori care să fie una corespunzătoare. Apoi vor urma adaptări ale ă, fostei zone de întâmpinare a vizitatorilor atunci când ă, se va moderniza clădirea PHS. Această clădire în acest moment are o vechime de 30 de ani și sigur că apar probleme la aceasta din cauza vechimii acesteia și la un moment dat vom începe cu modernizarea ei. Așadar, uh, clădirea Atrum trebuie realizată în următorii doi ani pentru a putea să ne ocupăm și de cealaltă clădire. De aceea uh, vă solicit încă o dată aprobarea în principiu a acestei sume de bani de 2,656 pentru 2014 și în al doilea pas 2,544 pentru anul 2015. Wenn es noch Fragen gibt, es gab Rückfragen, ob man Dacă mai există întrebări sau aveți de făcut observații... De parol, vă en prie. Cine dorește să ia cuvântul, vă rog. Oui. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că ceea ce a spus doamna Holmeier sună rezonabil. Din punctul de vedere al uh, conținutului, sigur că nu putem să avem niciun fel de dubii. Însă, am dorit să intervin pentru că eu, în calitate de deputat nou și de raportor din umbră, uh, Cred că este oarecum surprinzător un lucru. Și anume, în ceea ce privește uh, informațiile, e bine, aici este vorba despre o decizie care vizează bugetul Parlamentului și astfel de decizii, din punctul meu de vedere, ar trebui să uh, fie și la îndemâna grupurilor politice care să poată să verifice totul uh, la timp pornesc de la premisa că celelalte grupuri politice nu solicită documentele. Eu uh, le-am solicitat și le-am primit ieri. Ele uh, mi-au fost puse la dispoziție scanate. Există însă și o prezentare PowerPoint care sigur că poate fi utilizată numai uh, sub formă printată, dar nu și digitalizată. Și uh, din această cauză nu prea am reușit să fac nimic cu ea. De aceea sunt de părere că cel puțin ar trebui să avem posibilitatea să mai discutăm o dată despre toate aceste lucruri. Bien, sur l'urgence, madame. Bun, acum în ceea ce privește starea de urgență. Also wir können es, wir können es zwar auf nächste Sigur că putem să amânăm pe săptămâna viitoare, însă singura problemă este că înainte de încheierea anului trebuie să fie negociat toate lucrurile. Așadar ne găsim sub presiunea timpului și într-adevăr s-a strecurat o greșeală. Nu am uh, primit, nu mi s-a numit niciun uh, raportor din umbră până în prezent. Uh, până acum, uzanța era ca documentele uh, să fie clasificate confidențial, să fie uh, transmise confidențial între raportorii din umbră, cei care au participat la aceste proceduri cunoșteau acest lucru. Dar dacă nu sunt numiți raportorii din umbră, nici nu pot să fac uh, această distribuție a documentelor uh, cu caracter confidențial. Pentru că în aceste documente se găsesc uh, informații cu caracter confidențial și dacă le facem cunoscute, atunci um, această procedură a licitației ar putea să fie periclitată. Deci, documentele sunt distribuite numai confidențial între raportori, raportorii din umbră, care se vor consulta și vor uh, discuta. Sumele, însă, au fost confirmate deja de două ori. Deci în ceea ce privește sumele, nu vom mai schimba nimic. Nu le creștem, nu le scădem. Ele sunt prinse în buget, sunt bugetate și, uh, spre deosebire de CAT, s-a procedat în acest fel. Sumele au fost preluate în buget. Numai că uh, cei care ni s-au alăturat, noi nu au fost informați că aceste sume sunt deja prinse în buget. Așadar, suma nu va fi depășită, va fi luată din acest buget, nimic nu se va schimba cu privire la sumă, doar uh, finalizăm planificările care au fost deja aprobate în prealabil de două ori. Este tot ceea ce facem însă nu putem discuta public despre aceste detalii. Putem să discutăm noi două între noi, pentru că altfel planurile uh, și toate planificările sunt periclitate. Ele uh, nu pot fi făcute încă publice, așadar vă rog uh, să aveți înțelegere pe această direcție. Din păcate, până acum nu mi-a fost numit niciun raportor din umbră, aceasta este o greșeală. Mă bucur că sunteți raportor din umbră, uh, iau acest lucru la cunoștință și mă bucur să am un raportor din umbră care să-mi fi fost numit, pentru că aș prefera să discutăm înainte toate aceste lucruri între noi. Înainte așa am procedat întotdeauna și lucrurile au funcționat. Însă, din păcate, suntem puțin sub presiunea timpului. Deci nu facem nimic nou, sumele sunt bugetate Totul a rămas neschimbat așa cum s-a decis încă de două ori în prealabil. Însă trebuie să mai facem acest lucru odată. Madame Grasle. Doamna Grasle. Sunt puțin confuză. Am o întrebare. De ce trebuie să mai decidem ceva încă o dată asupra a ceva care este deja clar? De ce nu putem lua o... sau cum putem să luăm o decizie despre un conținut pe care nu-l cunosc? A fost uh, distribuit acest conținut, au fost distribuite documentele, spune doamna Holmeier. Documentul a fost distribuit. Doamna Gresle, eu nu am un sentiment bun pentru că eu am fost aleasă ca membru în uh, acest parlament, nu ca raportor sau raportoare din umbră. Mie aceasta mi se pare o procedură dificilă. Doamna Holmer, acest document a fost uh, distribuit public către toți membrii. Uh, După cum spuneam, eu um, Aș uh, mai dori să discut cu raportorii din umbră. Nu știu de ce uh, nu v-au fost numiți raportorii din umbră. Nu înțeleg acest lucru, însă eu aș dori să mai analizez un pic lucrurile și consider același lucru. Mă simt uh, puțin uh, supra-solicitată să iau o decizie cu privire la ceva uh, despre care nu am suficientă informații în acest moment. De aceea solicit ca eventual săptămâna viitoare sau la următoarea ședință să votăm cu privire la acest punct. This is Doamna hohlmeier ne-a spus că trebuie să avem o poziție până la finalul lunii decembrie. Dacă facem asta săptămâna viitoare, se mai poate sau nu? Doamna Gresle. Poate Digi Inlo ne va spune uh, care este presiunea timpului care este exercitată asupra lor. Uh, poate ne spuneți acest lucru pentru a ști pe ce bază decidem acum. Poate că eu am văzut acest document, dar nu am înțeles că este vorba despre un document pe baza căruia luăm o decizie. Poate că putem să mai primim câteva informații uh, vizibile. Eu nu am văzut niciun PowerPoint, la mine nu a ajuns așa ceva. Așadar, pe bune, acum eu sunt dispusă să colaborăm, însă mi-ar fi plăcut să văd ceva mai multe documente. Monsieur le Président, Domnul Cleti, director general al serviciilor financiare, o să ne lămurească Mulțumesc, domnule președinte. O mică precizare în ceea ce privește aspectul acesta de confidențialitate. Eu cred că n-am făcut decât să aplicăm regulamentul financiar, care de asemenea se decide în Parlament și care prevede că la solicitarea instituțiilor, documentele acestea, articolul 203 aliniatul 5, se aplică și anume documentele comunicate referitor la proiectele imobiliare fac obiectul unui tratări confidențiale, a unui abordări confidențiale și întregul dosar a fost transmis către președintele Comisiei pentru Bugete și cred eu că acesta era la dispoziția, uh, dar asta în cadrul unei proceduri confidențiale, era la dispoziția fiecărui membru din uh, comisie, fără niciun fel de restricție. Acum, era o măsură de protecție pentru că acest tip de informații să nu fie divulgate, pentru că Într-adevăr, am fi atunci, uh, am avea o problemă în ceea ce privește procedurile de licitație în curs. Acum, așa cum spunea doamna Holmeier, proiectul acesta a fost discutat cu ocazia adoptării bugetului uh, previzional, deci provizoriu, a fost înscris în bugetul 2015 și pentru a răspunde doamnei Gresle pot să spun că există două niveluri de sesizare a Comisiei pentru Bugete. Există o presesizare același articol, articolul 203 aliniatul 3 și iată că acum suntem în etapa finală în care avem deja ofertele și putem indica care ar fi costul total, 1.200.000 pentru un proiect care a fost adoptat și de birou și de Comisia de Bugete în etapa de prezentare inițială. Acum, poate că vi se pare un pic complicat și, într-adevăr, recunosc că schimbat mandatul și anumite elemente merită să fie amintite. Însă, în același timp, cred că am urmat o logică constantă. Mulțumesc, domnule director general, spune domnul președinte. Acum, dacă putem să abordăm această problemă pe 11, pentru că vom avea o ședință a comisiei noastre, eu v-aș propune ca votul acesta să intervină atunci, pe 11. Doamna Gresle je me suis dit que si les documents sont disponibles de manière confidentielle, on a des procédures pour tout ça, alors je n'ai pas eu l'invitation. Da, bun. Uh, dacă există o astfel de procedură de confidențialitate, eu sincer n-am primit niciun fel de invitație care să permită să vin și să consult aceste documente într-o cameră, într-o, undeva la comisie sau eu știu. Uh, da, îmi cer scuze, nu mă rug, nu-mi cereți mie să mă aprob niște chestii pe care nu le-am văzut. Domnul președinte, eu vă propun să votăm săptămâna viitoare și o să aveți posibilitatea să mergeți să consultați aceste documente. Doamna Holmeier, în concluzie. Cele mai importante informații cu privire la proiect sunt uh, se regăsesc sub formă de prezentare PowerPoint și pot fi vizualiza vizualizate public de către orice membru al oricărei comisii. Este vorba numai despre datele pe care firmele nu pot să le cunoască și pe acestea nu le facem publice în mod conștient. Acestea vor fi transmise între mine și raportorii din umbră și uh, asta cu uh, motive foarte clare. Restul informațiilor însă oricine, toată lumea are acces la ele. Toată lumea poate să vadă ce este planificat, cum va arata clădirea. Totul este prezentat în această prezentare PowerPoint. Toată lumea poate accesa această prezentare PowerPoint. Nimic nu este confidențial. Aceasta însă nu a fost printată și pusă la dispoziția fiecăruia sub formă de hârtie, ci poate fi consultată pe internet de către oricine, pentru că acolo se văd chiar mai bine și imaginile. Bien, eh bien d'ici le 11 foarte bine. Până pe 11 consultați și pe 11 ne pronunțăm. Bun. Mai sunt și alte întrebări la diverse? Nu? Nimeni? Foarte bine. Atunci vă mulțumesc tuturor pentru participare. Se suspendă ședința.